Ne vom concentra pe intensitatea atacurilor de dezinformare, nivelul de amenințare. De aceea am menționat că vom colucra inclusiv cu NATO pe astfel de teme și vom vedea care este intensitatea manipulării, precum și intenționalitatea. Răspunsul nostru va trebui să fie coordonat și bine țintit. Stimați eurodeputați, cred că suntem cu toții conștienți de faptul că transformarea digitală, revoluția uh, pe care am trăit-o cu internetul și mai apoi cu rețelele sociale, pe de-o parte, sigur, sunt uh, lucruri fantastice mm, pentru a ameliora viața oamenilor, dar trebuie să vedem și riscurile pe care le implică. Și când văd ce se poate întâmpla dintr-un propriul tău uh, fotoliu acasă poți uh, să lansezi ajutor umanitar sau poți să uh, organizezi un genocid. Uite, dați-vă ce s-a întâmplat cu populația Rohingya. Putem vedea și situații în care uh, se demarează revoluții pe internet. Uitați-vă cu Maidan. În Ucraina totul a început pe rețelele sociale. Uh, imaginea nu este una simplă în alb și negru. Trebuie să susținem elementele pozitive, dar trebuie să ne ocupăm și de riscuri. Pe scurt, ca să reacționez la unele dintre comentarii pe buget, uh, cum că ar fi subestimat, da, am sporit deja uh, bugetul Stratcom și al unităților profesioniste care se ocupă de combaterea dezinformării Trebuie să facem o muncă analitică mai bună, trebuie să susținem cercetarea și tot ce ține de detectare și educare. Nu o să reușim cu o grămadă de bani uh, să rezolvăm aceste probleme, pentru că avem ceva mai valoros. Am început cooperarea între instituțiile UE, statele membre, uh, mediul de cercetare și societatea civilă. Avem nevoie de mai, tehnologii mai bune uh, de detectare și analiza dezinformării. Trebuie să protejăm mai bine alegerile, da, și să fim foarte serioși în ce privește folosirea GDPR, pentru că există tocmai pentru a proteja datele personale ale votanților, ca să nu ne mai confruntăm cu un caz de tipul Cambridge Analytica. Trebuie să facem mai mult și mai bine ce privește transparența, inclusiv transparența finanțării campaniilor politice. Avem obligația de a garanta că în statele noastre membre și în Uniunea Europeană nu vor mai exista uh, uh, cazuri de inferențe și trebuie să asigurăm alegeri libere. Câștigătorii unor alegeri nu trebuie să câștige pentru că au mințit mai bine sau pentru că au folosit uh, bani și metode murdare. Iată de ce trebuie să lucrăm împreună pe toate aceste probleme. Aș avea încă multe alte observații dar îmi dau seama că mi-am depășit foarte mult timpul și vă mulțumesc pentru atenție. Aștept cu interes cooperarea noastră. Din nou, mulțumesc pentru susținerea pe care o dați noi în Comisia Europeană. Danke, Frau Kommissarin. Für den Rat antwortet uns. Mulțumim, doamnă comisar. Acum în numele Consiliului, doamna Tuporainen. Domnule președinte, stimați deputați, Vă mulțumesc din nou pentru ocazia de a participa la această dezbatere, care într-adevăr um, o dezbatere de actualitate și o prioritate pentru președinția finlandeză. Într-adevăr, avem obligația să nu precupețim niciun efort pentru a proteja democrațiile noastre de aceste interferențe străine. Respectăm pe deplin drepturile fundamentale, libertatea presei, libertatea de asociere și libertatea de expresie. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit mai ales la interferențele și influența Rusiei și luăm act de aceste îngrijorări. Eforturile pentru a face fața acestor atacuri uh, au fost menționate și la Consiliul de anul acesta, la Consiliul recent pe acest subiect. Vom continua să colaborăm, să învățăm unii de la alții prin schimbul de informații și de bune practici. Deși s-au făcut progrese, trebuie să rămânem vigilenți și așteptăm cu nerăbdare planul de acțiune pentru democrație care va fi prezentat de noua comisie și așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră și cu dumneavoastră, doamnă Iurova, pentru a duce mai departe aceste inițiative care urmează să fie propuse. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc. Cu aceasta dezbaterea se încheie. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, declarația doamnei vicepreședinte a Comisiei doamna înalt reprezentant pentru ă, afaceri externe, în ceea ce privește evoluții în vecinătatea estică. Și urez bun venit doamnei vicepreședinte a Comisiei, doamnei Mogherini. Și cum este probabil ultima dată că prezidez ă, și ă, vă adresați, dumneavoastră vă adresați nouă, doamnă Mogherini, vă mulțumesc pentru timpul îndelungat petrecut în acest uh, Parlament, în ciuda tuturor celorlalte angajamente pe care, le, pe care le-ați avut. Vă mulțumim foarte mult pentru această cooperare și pentru prezența dumneavoastră în acest Parlament. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc uh, foarte mult și pentru cuvintele atât de amabile. Într-adevăr, Mă gândeam că este probabil a treia sau a patra oară când îmi iau la revedere de la acest hemiciclu, fie aici sau la Bruxelles, dar mă bucur să fiu uh, din nou aici pentru ultima sesiune în care voi fi în funcție și vă asigur că um, voi fi uh, prezentă în această seară la dezbateri, dar și mâine la dezbateri și la uh, vot. Uh, este uh, un semn de recunoaștere al muncii Parlamentului, mai ales în ceea ce privește politica externă. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a privi înapoi la munca pe care am făcut-o cu partenerii noștri estici. Îmi amintesc foarte bine când mi-am preluat funcția în 2014 că elementul cel mai important al politicii noastre externe era uh, tocmai acesta. Acum, um, ca Uniune Europeană, ne-am apropiat mai mult de partenerii noștri estici, de toți șase, în diferite moduri și cred că am putut să îmbunătățim situația fiecăruia dintre acești parteneri prin acest uh, parteneriat estic, chiar dacă în continuare există provocări. Am să încerc să parcurg realizările, dar și unele lipsuri și unele domenii în care va mai fi nevoie de multă muncă. Cred că această cale pozitivă pe care am luat-o a fost posibilă deoarece munca noastră s-a concentrat asupra interesului nostru comun, uh, partajat între Uniunea Europeană și uh, partenerii, partenerii estici. Și, a, și mă refer mai exact de, la cetățeni din, din Uniune sau din afară cu partenerii estici ne-am concentrat asupra problemelor celor mai importante pentru cetățeni. Locuri de muncă, securitate energetică, societate civilă, presă, liber, presă independentă. Lucruri care sunt uh, sus între prioritățile cetățenilor. Am adoptat acorduri de asociere ambițioase și acorduri de liber schimb cu Georgia, Moldova, Ucraina. Cetățenii acestor țări pot călători în Uniunea Europeană fără vize acum când vin uh, în scopuri turistice, pentru afaceri sau pentru a-și vizita familia. De asemenea, am făcut progrese în comerț, energie, conectivitate sau domeniul digital. În același timp, însă, trebuie să facem mai mult în domeniul statului de drept, dom- domeniul justiției și lupta împotriva corupției. În acest an, la începutul acestui an am uh, celebrat împreună cu partenerii noștri a 10 aniversare a parteneriatului estic și am lansat un proces de consultare asupra viitorului acestui parteneriat. Între timp am uh, adunat peste 200 de contribuții din partea unor guverne, societăți, membri ai societății civile, dar și um, din domeniul academic, membri ai Parlamentului European, ai societății civile și așa mai departe. Mă bucur că vă pot lăsa dumneavoastră și succesorului meu acest capital de idei, realizări, dar și aspirații și vise ca o bază pentru următorul summit pentru parteneriatul estic și pentru viitorul parteneriatului în sine. Bineînțeles, fiecare din cele șase țări are o situație diferită și alte are aspirații diferite. Dați-mi voie, pe scurt, să le parcurg. Ucraina a avut de-a face cu provocări uh, uh, incomparabile. Uh, cu suveranitatea s-a pusă sub semnul întrebării de către Rusia. Am oferit Ucrainei cel mai mare pachet de sprijin din istoria Uniunii Europene. Am investit mai mult în Ucraina decât în orice altă țară din lume și niciun alt partener nu a investit în Ucraina atât de mult precum am făcut-o noi. Acest lucru a dus la rezultate importante și tangibile. Aș spune că Ucraina astăzi este o țară mai puternică, mai rezilientă. Noul guvern a adoptat uh, o abordare um, curajoasă în ceea ce privește reformele, pentru că oamenii se așteaptă la schimbări la, în ceea ce privește statul de drept, combaterea corupției și urmărirea penală a fraudei bancare. Uh, de asemenea, s-au materializat de curând uh, rezultate și în domeniul securității. Summitul Normandia 4 de pe 9 decembrie va fi o oportunitate de progrese substanțiale. Prioritățile noastre sunt aceleași cu cele ale prietenilor din uh, statele parteneriatului estic securitate, locuri de muncă, instituții uh, fiabile. Același lucru este valabil și în Republica Moldova, unde am sprijinit reforme structurale, am combătut uh, lupta împotriva corupției, am îmbunătățit cadrul instituțional și uh, am încercat să contribui la un sistem de justiție um, bazat pe reguli. În Moldova este în continuare nevoie de reforme și Uniunea Europeană este dispusă să sprijine aceste reforme în, în toate modurile uh, posibile. Sprijinul nostru este și va continua să fie concentrat asupra reformelor pentru combaterea corupției și intereselor uh, pentru a ne asigura că instituțiile de stat uh, mențin sau își construiesc autonomia și independența și nu sunt politici, politicizate. Armenia, această țară și-a asumat reforme democratice substanțiale în, în uh, conformitate cu uh, parteneriatul nostru. Considerăm un model acordul cu Armenia. Sprijinul nostru pentru procesul de reforme a crescut după Revoluția uh, politică de anul trecut. Inclu- sprijinul nostru inclusiv a crescut pentru uh, reforma în justiție și sperăm că această, acest parteneriat va fi și mai puternic în următorii ani. Cu Azerbaijanul continuă munca pentru a finaliza un nou acord. Ne dorim un acord ambițios, în conformitate cu standarde internaționale, care să cuprindă drepturile fundamentale, dar și sprijinul pentru diversificarea economiei acestei țări. De asemenea, încercăm să lucrăm pentru a se ajunge la o soluție pașnică la conflictul din Nagorno-Karabakh. Sprijinim eforturile de mediere și propunerile uh, copreședinților uh, grupului uh, de la Minsk. Uniunea Europeană a fost născută pe această bază, de aceea există ea pentru a crea pacea. Este ceea ce ne caracterizează și cred că trebuie să continuăm să investim enorm în acest uh, domeniu, pentru că um, conflictele nu au dispărut de pe continentul nostru. Din potrivă, situația de securitate la um, granița cu Oseția de Sud uh, s-a înrăutățit în ultimele luni. Tocmai de aceea vom crește misiunea noastră de monitorizare la fața locului, pentru că sprijinul nostru pentru suveranitatea Georgiei și integralitatea teritorială a Georgiei nu este numai o declarație sau o declarație de principiu, este la baza muncii noastre de zi cu zi la fața locului. Georgia este un aliat apropiat și fiabil în această vecinătate și tocmai de aceea nu ne sfim când vedem că există riscuri cum vedem acum că există riscul de a se uh, regresa în ceea ce privește anumite reforme importante în domeniul statului de drept. Nu în ultimul rând, Belarus. Uh, alegerile uh, recente au fost o oportunitate pierdută pentru a se respecta standardele internaționale și am solicitat autorităților să implementeze reformele um, electorale înainte de alegerile de anul viitor. Știm, știți că avem divergențe cu Belarus, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Însă, sunt convinsă că cea mai bună cale pentru a continua este să continuăm dialogul și să ne ducem la bun sfârșit uh, și să ne punem în aplicare prioritățile. Acest lucru ar fi um, ar însemna să lucrăm la lucrurile în interesul nostru comun, economia, siguranță, dar și abordarea unui subiect precum drepturile omului. Deci, abordarea noastră a fost să punem oamenii pe primul loc. Uh, în ultimii cinci ani, cu toți uh, șase partenerii, așa cum sunt ei, diferiți, cu o abordare diferită. Întotdeauna ne-am concentrat asupra oamenilor și nu asupra geopoliticii. Vreau să subliniez asta uh, și mm, să subliniez încă o dată un lucru pe care l-am discutat cu partenerii din Est, dar și cu uh, interlocutorii noștri de și mai la Est. Le-am explicat că parteneriatul nostru estic nu, este, nu a fost și nu este și nu va fi niciodată împotriva cuiva. Este pentru, pentru a îmbunătăți standardele de viață, pentru a îmbunătăți standardele democratice, pentru un continent european mai pașnic bazat pe parteneriat și cooperare. Și aș vrea să închei această intervenție mulțumindu-vă dumneavoastră și Parlamentului pentru sprijinul Uh, oferit muncii noastre cu, parte, cu partenerii estici. Pentru că tocmai în acest domeniu rolul Parlamentului European a fost unul cheie. Ați uh, discutat uh, cu interlocutorii dumneavoastră, cu omologii dumneavoastră din aceste state și nu numai și um, acest lucru a sprijinit foarte mult activitatea noastră. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, președintele Comisiei AFET, domnul McAllister. Domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colege. Tocmai am auzit din partea doamnei înalt reprezentant faptul că parteneriatul estic este un instrument important pentru a transforma sistemele foste uh, autoritare socialiste uh, în sisteme uh, democratice. Din punctul meu de vedere, câteva lucruri ar trebui să acompanieze parteneriatul estic. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să promoveze integrarea politică și economică uh, a partenerilor din Est și asta trebuie să fie o prioritate strategică pentru următorii 10 ani. Asta este mai ales valabil pentru Ucraina, Georgia și Moldova, cu care avem deja acorduri de asociere aprofundate. În al doilea rând, acest proces de integrare cere din partea noastră ca Uniunea Europeană o strategie clară, consecventă și un sprijin activ și, pe de altă parte, cere din partea partenerilor noștri eforturi serioase. Se aplică aici principiul, ce am subliniat-o de mai multe ori în acest Parlament, se aplică principiul mai mult pentru mai mult, more for more. Însă, nu există nicio îndoială, se aplică și principiul less for less, mai puțin pentru mai puțin. După cum a spus foarte bine doamna înalt reprezentant, trebuie să ne concentrăm asupra democrației statului de drept uh, pentru o justiție independentă și pe lupta împotriva corupției în sprijinul nostru pentru reformele în aceste state. Apoi, pentru a folosi dinamica parteneriatului estic, Uniunea Europeană trebuie să facă progrese și să aibă o abordare diferențiată din punct de vedere calitativ un, uh, o importantă contribuție ar putea fi soluția propusă de domnul Cubilius, um, așa numita strategie trio pentru 2030, pentru relațiile cu Ucraina, Georgia și Moldova. Și la final, dragi colegi, parteneriatul estic face parte dintr-o strategie de, pe termen lung uh, față de Rusia, pentru că progresele din statele asociate Uniunii Europene pot da speranță rușilor că e posibil să faci astfel de progrese. În strânsă cooperare cu uh, noua aleasa comisie, acestea vor fi uh, obiectivele pe care le vom urmări. Și uh, sperăm să putem face progrese în acest sens înainte de summitul de anul viitor. Și nu în ultimul rând, Federica, um, doresc să-ți mulțumesc pentru angajamentul în fața Parlamentului European. La fel ca aproape în fiecare miercuri la Strasburg, stai pe locul tău și discuți politică externă cu câțiva colegi din diferite grupuri politice. Din toată inima îți mulțumim pentru munca făcută în ultimii ani și spun asta în calitate de, de reprezentant al grupului PPE către o reprezentantă a socialiștilor. Am apreciat întotdeauna munca ta, Uh, mult succes pentru viitor și sper să ne, refer- să ne revedem în curând. Danke, Herr Kollege. Mulțumim. Nu am să vă dau cuvântul pentru cartonaș albastru, cartonaș albastru pentru că sunteți pe lista de vorbitori și veți avea cuvântul în câteva minute. Urmează doamna Cati Piri. Mulțumesc. Stimată doamnă n-a reprezentat, dragi colegi, dezbaterea de astăzi e mai generală în legătură cu parteneriatul estic, dar aș vrea să mă concentrez pe două țări, Georgia și Azerbaijan. Încep cu evoluțiile recente care sunt o sursă de îngrijorare din Georgia. Mari manifestații au loc acum la Tbilisi de când guvernul nu și-a respectat angajamentul de a schimba legea electorală în 2020 pentru a permite un sistem proporțional. S-a promis asta legătorilor și ne așteptăm ca toate partidele georgiene să fie la înălțimea acestei promisiuni. Georgia a făcut progrese pe calea democrației în ultimii ani, însă actuala criză politică riscă să creeze instabilitate în țară și Georgia nu-și poate permite așa ceva, pur și simplu. Ne așteptăm ca toate partidele politice să inițieze un dialog în legătură cu soluționarea actualului blocaj. Trec la Azerbaijan e departe de nivelul democrației din Georgia. Dinastia Aliev are un parcurs oribil în ceea ce privește drepturile omului. Luna trecută, autoritățile au înlăturat um, um, manifestanții pașnici cu violență, au fost oameni arestați, bătuți și maltratați. Deci, practic, nici nu, nu se poate comunica cu acest, uh, cu acest uh, regim. Ne temem că Azerbaijanul s-ar putea să se întoarcă către Moscova. Unii zic asta. Eu cred că asta s-a întâmplat deja. Și, din păcate, să confirmă această întoarcere către Moscova în Azerbaijan. Doamnă Mogherini, numele grupului SND țin și eu să vă mulțumesc pentru ultimii cinci ani. Întotdeauna ne-am mândrit să vă avem pe dumneavoastră în fruntea serviciului extern, să fiți uh, în fruntea politicii externe europene și vă dorim toate cele bune pe viitor. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Austrevicius. Yeah. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, încă nu vă spun rămas bun, dar de la bun început vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care ați avut-o cu grupul ALDE, uh, respectiv Renew, și vă urez mult succes pentru viitor, indiferent ce poziție veți asuma. Uh, sunt sigur însă că ne vom mai întâlni și că vom coopera din nou la fel de fructuos. Parteneriatul estic ne-a permis nouă ca Uniunea Europeană o șansă de a crea o zonă de parteneriat și securitate în la frontiera noastră externă. Pentru partenerii noștri e o șansă de a atinge prosperitatea și stabilitatea adoptând standarde europene. Am învățat multe lecții de-a lungul ultimilor 10 ani, inclusiv aceea că aplicarea programelor fără ajustarea lor la realitate la nevoile și la aspirațiile fiecărei țări nu poate funcționa. Pentru următoarea decadă a parteneriatului estic trebuie să fim mai ambițioși și în loc să inventăm proiecte, ar trebui să invităm pe partenerii noștri să se alăture celor care noi înșine le implementăm în UE. Partenerii noștri din Est trebuie să capete un parteneriat real ca atare să fie incluși în inițiativele noastre pe climă, digitalizare, inteligență artificială, conectivitate, energie și incluziune socială. Este evident că cei care fac eforturi mai mari și oferă rezultate pozitive pe reforme deja implementate trebuie să poată să-și adâncească aspirațiile către asocierea cu Uniunea Europeană. Avem mai multe țări care, fără participare fără a fi membre UE, participă la piața unică. Ucrainienii sunt deja lucrători care aduc o contribuție importantă în economiile Lituaniei, Poloniei și alte economii și tocmai de aceea trebuie ca drepturile lor de muncă să fie garantate pe deplin. Dragi colegi, trebuie să subliniem că criteriile democratice, drepturile omului, statul de drept trebuie să fie prioritatea noastră ultimă. Domnule președinte, Susținând-o pe Cati Piri, aș vrea, la rândul meu, să ne exprimăm um, neliniștea cu privire la ce se întâmplă în Georgia, făcând clar că trebuie să reacționăm la ce se întâmplă acum la Tbilisi. Mulțumesc! Mulțumim! Acum două minute și jumătate are cuvântul doamna von Cramon Tabadel. Thank you, Chair. Dear colleagues, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, privind spre vecinătatea estică, mulți au o viziune în alb și negru. Această acțiune sprijină Rusia în zonă sau uh, Occidentul, dar întrebările nu sunt cele potrivite. Liderii acestor țări nu trebuie să creadă în noi, trebuie să creadă în viitorul țărilor. Moldova, Georgia, Ucraina sunt la răscruce în, în cele trei cazuri am văzut un, o, un început de reforme promițător, însă în momentul de față nu suntem siguri dacă vor continua cu aceste reforme sau vor regresa. Și până la urmă nu e vorba despre cât de frumoase pot fi comunicatele de presă ale politicienilor privind valorile europene. Este vorba despre uh, ce fel de reforme pot face sprijiniți de propria societate statele din vecinătatea estică se așteaptă să le sprijinim. Mai ales că alți vecini uh, lucrează pentru a contracara succesul acestor țări. Succesul economic al acestor țări ar fi cea mai mare înfrângere pentru Putin. Societățile din Ucraina, Georgia și Moldova doresc să le acompaniem în acest proces de transformare, care nu este fără sacrificii. Eu știu ce-mi doresc să văd în aceste țări. Nu um, sunt pentru reforme, pentru că ar fi în interesul nostru geopolitic, cum ați spus, doamnă uh, Mogherini, sau pentru că corespunde cu interesele industriei auto din Germania. Sunt pentru aceste reforme, pentru că majoritatea oamenilor care trăiesc în aceste țări își doresc o societate democratică și prosperă, o economie care să funcționeze pentru oameni și nu pentru câțiva oligarhi, o, un stat care să-i servească pe cetățeni și nu interesele personale ale politicienilor. Pentru o schimbare reală avem nevoie de guverne puternice și care să-și asume angajamente. Uh, însă un puternic un guvern puternic nu înseamnă putere executivă fără control. Este îngrijorător să vedem astfel de tendințe în Georgia și Ucraina. Însă, guvernele sunt sub presiune, dar nu pot uh, neglija sau uh, oprima critica. Până la urmă nu e vorba de să fii uh, pentru Bruxelles sau nu, e vorba să fii pentru instituții funcționale și da, este în interesul pe termen scurt al lui Putin să aibă la putere uh, lideri pe care să-i poată influența. Dar acesta nu este stilul nostru. Avem nevoie de uh, lideri care să creeze instituții funcționale care, și instituții care să funcționeze fără Putin, fără oligarhi, dar chiar și fără noi. Mulțumim foarte mult. Domnul Zimnioc are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Uniunea Europeană din nou abordează cu naivitate acest uh, plan al extinderii estice. Să ne uităm către Ucraina. Ucraina de mai mulți ani atrage întreaga atenție uh, din, parten- din uh, vecinătatea estică, mai ales din cauza conflictului cu Rusia. Din 2014 i s-au dat Ucrainei 14 miliarde de euro subvenții și uh, credite pentru a sprijini reformele, printre ele și reforma justiției și uh, adoptarea standardelor europene. De asemenea, intră aici uh, aplicarea Convenției de la Haga pentru răpirea, uh, de către cop- răpirea copiilor. Dacă este răpit de către un părinte, un copil uh, dintr-o țară care a semnat această convenție, atunci țara respectivă trebuie să se asigure uh, că copilul, um, toate celelalte țări se asigură că uh, copilul este uh, returnat în țara din care a fost uh, răpit. Însă în Ucraina uh, au existat până în 2017 uh, 23 de răpiri din Germania către Ucraina, iar uh, ministrul de justiție, de justiție din Ucraina a recunoscut atunci că niciunul dintre copii nu a fost trimis înapoi în Germania în ciuda instanțelor Uh, în ciuda sentințelor uh, instanțelor um, care solicitaseră asta, fac apel la guvernul ucrainean să implementeze Convenția de la Haga, iar Uniunea Europeană a trebuit să refuze să îi ofere subvenții și fonduri Ucrainei până când Ucraina nu va fi trimisă înapoi acești copii. Mulțumesc, doamna Ana Fotiga. Madame Mulțumesc. Stimată doamnă înalt reprezentantă, vă mulțumesc pentru cooperarea de care ați dat dovadă, colaborare de care ați dat dovadă cu noi și mult noroc în continuare. Acum, în ceea ce privește vecinătatea estică, eu întotdeauna am avut aceeași opinie aici, de pe vremea când eram în Sindicatul Solidaritate. Eu cred că acolo două lucruri sunt stabile. În primul rând, aceste țări au o vocație, societățile din aceste țări au o vocație occidentală foarte stabilă, acele țări vor să rămână în sfera occidentală și a doua constantă este voința Rusiei de a le subordona și de a le destabiliza. În ciuda eforturilor noastre, persistă probleme foarte grave despre care trebuie să vorbim. Există și elemente bune, pozitive. Politicile noastre au fost încununate cu succes într-o oarecare măsură, însă există și motive de îngrijorare. Ucraina e în continuare sub ocupație. Porturile sale maritime sunt în continuare blocate. Există în continuare prizonieri ucrainieni în închisorile din Rusia sau în uh, estul Ucrainei. În ceea ce privește Georgia, acolo, într-adevăr, există o mare îngrijorare legată de evenimentele recente. Deci criza politică actuală de acolo e foarte periculoasă și trebuie să facem tot posibilul pentru a o combate. Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Helmut Scholz. Danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, statele din vecinătatea estică au de-a face în continuare cu enorme provocări, schimbări climatice, precaritatea energetică, um, stăpânirea propriilor resurse, crearea de locuri de muncă și depășirea conflictelor trecutului. Și acestea sunt numai câteva însă uh, una dintre ele este și democratizarea acestor societăți. Tocmai de aceea politica noastră de vecinătate trebuie să lucreze împreună cu oamenii din aceste țări și să îi sprijine în acest proces. Asta înseamnă mai mult stat de drept, justiție independentă, implicarea societății civile și capacitarea actorilor pentru a contribui la evoluția societății, sprijin pentru combaterea corupției, dezvoltarea unor instituții democratice, promovarea dialogului și creierii eh, încrederii, transparență, independ- eh, media independente. Evoluțiile actuale însă sunt îngrijorătoare și sunt concrete. exemplu, Republica eh, Moldova, alegerea Maiei Sandu a fost un semn de speranță și um, socialiștii și um, democrații au solicitat un uh, vot, o moțiune de uh, cenzură pierdută uh, la limită. Și iată, uh, pentru că, și asta pentru că uh, măsurile pe care dorea să le ia guvernul erau amenințare la regimul cleptocrat. Uh, și um, din nou uh, este adus la putere uh, Vladimir uh, Plahotniuc. Solicit ca noi împreună să ne gândim cum putem să îmbunătățim uh, situația în statele din parteneriatul estic. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Cubilius. <clears throat> domnule președinte doamnă vicepreședintă ca nou copreședinte al euronest vreau să îi mulțumesc sincer doamnei vicepreședinte pentru tot ce a făcut pentru parteneriatul uh, estic. Toată lumea înțelege de ce ne luptăm pentru stabilitate, pentru integrare europeană a Ucrainei, Georgiei și Moldovei, dar nu putem să ne luptăm cu uh, liderii care se opun acestei integrări. Noul prim-ministru moldovean a decis să meargă ca primă vizită la Moscova. Uh, liderul din Georgia uh, aduc mari preocupări pentru viitorul democrației în Georgia. Fără democrație nu va fi vorba de integrare și liderul partidului din Georgia uh, nu a implementat cele promise ceea ce a permis opoziției să introducă un sistem de alegeri proporțional. În mijlocul verii am constatat primele manifestații. manifestații. Acum, democrația în Georgia pare pierdută. Partidul la guvernământ nu și-a îndeplinit promisiunile. Poate că s-a temut că uh, vor pierde alegerile proporționale de anul viitor. Ce concluzie putem trage dintr-o astfel de decizie a unui partid la guvernământ? Poate înseamnă că acest partid plănuiește să utilizeze vechile trucuri pentru a câștiga alegerile. Iată de ce această dezbatere este o ocazie foarte bună pentru a face un apel la leadershipul George Georgiei să revină la dialogul cu opoziția. Apoi, atât opoția cât și partidul la guvernământ trebuie să cadă de acord asupra sistemului de alegeri, pentru că cetățenii nu mai au încredere în vechiul sistem. Sistem german ar putea, de tip german ar putea fi baza unui astfel de uh, consens. În fine, Parlamentul European ar trebui să facă un apel la partidele politice din Georgia să implementeze recomandările uh, asupra felului în care se pot ameliora alegerile ca să se stopeze practicile de influențare a alegerilor. Trebuie să asistăm Georgia, adesea fiind critici la adresa ei. Mulțumim. Are cuvântul domnul Pizzola. Predsjedavajući, poștona visoka predstavnice, prije svega zahvaljujem vam. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant, doresc să vă mulțumesc pentru 5 ani de excelentă cooperare și să vă urez toate cele bune în munca dumneavoastră viitoare. Când parteneriatul estnic a fost lansat, UE uh, și-a dorit legături mai apropiate cu vecinii săi, acolo unde în special are interese de mm, natură energetică uh, și relații comerciale complexe. UE a dorit să-și părească influența în această regiune și am urmărit evoluțiile din toate aceste țări care au afectat planurile noastre. Uh, summitul din Normandia era planificat, dar în același timp în Georgia, iată, constatăm un nou val de instabilitate. Bielorusia, alegerile uh, nu au respectat uh, standardele internaționale în mod repetat. Coaliția din Moldova a căzut, iar Armenia pare stabilă, cu excepția conflictului permanent cu Azerbaijanul. Aș vrea să menționez și relațiile UE cu Azerbaijan, faptul că leadershipul de acolo uh, vorbește în mod explicit împotriva UE, iar provocările geopolitice și circumstanțele în aceste țări ne cer o uh, acțiune mai fermă, iar summitul ce urmează va fi, iată, o ocazie excelentă și uh, Aș dori ca ambițiile noastre geopolitice să fie uh, ameliorate. Urmează domnul Maspait. Dragi colegi, în primul rând, țin să-i mulțumesc și eu doamnei Federica Mogherini pentru bulta, buna cooperare. Parteneriatul estic trebuie să rămână o prioritate pe agenda Uniunii Europene. E în interesul Uniunii Europene să avem o vecinătate stabilă. Uh, și sigură și, bineînțeles, trebuie să încurajăm aceste țări să progreseze și să facă reforme și să le ajutăm pentru asta. Însă care e principalul obstacol în calea progresului? Ei bine, voința Rusiei de a le menține în sfera sa de influență. Cinci din șase țări au conflicte pe teritoriile lor. Din cauza asta, aceste țări nu pot progresa. Noua Comisie Europeană ar trebui să aibă drept prioritate majoră găsirea unei soluții la aceste conflicte înghețate sau nu chiar atât de înghețate, pentru ca țările din parteneriatul estic să-și concentreze energiile pe reformele atât de necesare. E absolut imperativ ca UE să sprijine integritatea teritorială a țărilor din parteneriatul estic și, de asemenea, trebuie să garantăm finanțarea adecvată în noul CFM pentru a ajuta aceste țări pe calea reformelor. Un dialog uh, regulat nivel înalt e de asemenea necesar și e nevoie de planuri pentru perioada de după 2020 și, în sfârșit, trebuie acordată o atenție specială Georgiei, Ucrainei și Moldovei care au arătat un interes foarte clar de a se apropia mai mult de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim și pentru că ați respectat timpul. Acum îi dăm cuvântul doamnei vicepreședinte, doamna Heidi Hautala. Yeah, thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. E și pentru mine o plăcere să-i mulțumesc, doamnei înalt reprezentantă, pentru că a fost atât de activă colaborarea sa cu Parlamentul European. Am văzut că dumneavoastră ați apreciat din ce în ce mai mult implicarea Parlamentului European în ceea ce privește parteneriatul estic și vă apreciez foarte mult. Colegii noștri au fost dornici de cooperare și cooperarea noastră s-a tot extins la mai multe domenii și a devenit mai, mai aprofundată și cred că pe calea asta trebuie să o ținem. Să dumneavoastră spuneați că trebuie făcute mai multe în domeniul statului de drept și a justiției. Vă dau perfectă dreptate. Să nu fim complezenți față de ce se întâmplă acum. Și ceea ce au menționat deja colegii, evoluțiile recente din Moldova și Georgia, e bine, ce se întâmplă acolo e din cauza uh, instabilității instituțiilor. Noi am încercat să sprijinim uh, capacitarea instituțiilor, însă în Moldova am văzut, de pildă, că uh, regimul uh, și fosta putere, practic, e foarte înrădăcinat, are niște interese majore acolo la care nu vrea să renunțe cu niciun chip. Uh, deci noi trebuie să ne implicăm foarte mult în aceste două domenii în țările din vecinătatea noastră. Deci trebuie să facem asta, deci să ne concentrăm pe statul de drept și pe justiție mai ales. S-a publicat un uh, raport anual despre, despre democrație și se spune că singura țară care și-a îmbunătățit standarde democratice în ultimii ani, în ultimul an, mă scuzați, este Armenia. Și mă bucur să văd că, iată, Armenia uh, e un motiv de speranță în această regiune, însă trebuie să investim mult mai mult, e clar, pentru a combate corupția, pentru a avea o guvernanță așa cum trebuie și pentru a spori reziliența acestor țări împotriva propagandei și dezinformării. Vă mulțumesc! Uh, domnul Simniu, care o întrebare prin cartonaș albastru pentru noastră, doamnă Hautala, acceptați această întrebare? Aș avea o întrebare la uh, cei doi antevorbitori ai mei, dar uh, cred că celălalt nu mai este. Acest proiect de extindere al Uniunii Europene este un proiect elitist și nu există niciun fel de sprijin în rândul populației pentru asta. Chiar și numai în Germania, conform sondajele, uh, Conform sondajelor, 46% din populație este împotriva extinderii. Însă se, exti- se ignoră acest lucru pentru că proporul e prost. Suntem noi mai inteligenți decât ei? uh, uh not about... Nu vorbim în seara asta despre extindere. Vorbim despre stabilizarea și democratizarea vecinătății Uniunii Europene. Despre asta e vorba. Așa cum ne-a explicat și doamna Mogherini, vrem să facem asta beneficiul cetățenilor și un rezultat concret este faptul că georgienii, moldovenii și ucrainienii pot căsători acum fără vize în Uniunea Europeană. Deci acest proiect nu e deloc elitist. Mulțumesc, doamna Hautala. Stimate coleg, aș vrea să vă spun că știți foarte bine că orice pas în, în direcția extinderii necesită uh, unanimitatea și fiecare extindere are loc după o procedură clară uh, și că sunt inclus o serie întreagă de obligații ce trebuie respectate. Nimic nu se face la nivel arbitrar, ci regulile sunt respectate de ambele părți. Nu încercați să îi aburiți pe oameni. Are cuvântul acum domnul Mariani. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Orice țară este marcată de istoria sa și de frontierele sale și toate aceste țări sunt foste republici socialiste sovietice care și-au întors spatele comunismului, dar și țări, cu excepția Moldovei, care au o frontieră cu Rusia. Politica europeană ar trebui să țină cont de această realitate și să nu ceară în mod sistematic acestor țări să întoarcă complet spatele istoriei uh, lor în 30 de ani. Avem posibilitatea um, de a face din aceste țări punți între noi și Rusia. Aceste țări pot uh, permite progrese uh, în relațiile între cele două blocuri, însă noi le tot cerem să aleagă și asta nu va face decât să creeze catastrofe. În acordul de asociere solicitam Ucrainei să întoarcă spatele propriei istorii, iar apoi s-au declanșat evenimentele pe care le cunoașteți. Cred că acest lucru ar trebui să ne facă să fim mai umili uh, în acțiunile noastre în această regiune și să uh, avansăm în ritm cu aceste țări. Mulțumim, are cuvântul domnul Giambatski. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, doamnă înalt reprezentant. Ați avut un uh, mandat dificil, dar Vă urez uh, mult succes pe viitor. Acum, pe parteneriatul estic, e important în special pentru unii dintre noi ca această cooperare să fie încununată de succes, dar pentru asta ea trebuie să fie orientată către rezultate. Când discutăm despre țări precum Azerbaijan și Georgia, există proiecte ce ar trebui implementate cu ajutorul UE. Cum ar fi? Proiecte de infrastructură, Iată, asta ar ajuta dezvoltarea uh, porturilor, ar ajuta uh, conexiunile cu alte țări. Am putea obține rezultate. Și nu putem uh, să ne bazăm doar pe vorbe goale. În mandatul anterior am auzit multe astfel de vorbe, dar vorbele nu pot fi înlocuite fără rezultate și fapte. Urmează domnul Sikorski două minute. Panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. În 2008, când uh, Polonia și Suedia au sugerat un program de parteneriat estic, noi am fost uh, inspirați atunci de două procese, de Uniunea pentru Mediterană, deci un proiect de a stabiliza o parte a vecinității noștri și grupul uh, V4, un proiect de pregătire a țărilor pentru o eventuală aderare. Țin să confirm cuvintele în alte reprezentante și anume că nu a existat niciun proiect care era menit să contracareze Rusia. Rusia a hotărât că e periclitată, e pusă în pericol de democrație și de liber schimb. Uniunea Europeană a invitat Rusia drept observator la acest grup al uh, țărilor din parteneriatul estic. În ce măsură am reușit asta? Am cheltuit peste 10 miliarde de euro, proiecte bune, avem uh, acorduri de, de comerț aprofundat. Aceste țări nu mai au nevoie de viză acum. 80.000 de tineri au putut să profite de programul Erasmus Plus, tineri din această regiune. Însă, un lucru nu am reușit să învingem în acea regiune, și anume structurile non-competitive ale economiilor din economie. Am reușit rezultate mai bune decât în Uniunea pentru Mediterană, dar nu la nivelul uh, din grupul V4. Îi mulțumesc, doamne Mogherini, pentru tot ce a făcut cu privire la acest proiect și sper să avem uh, o continuare a acestui parteneriat estic și din partea următoarei Comisii Europene, deci cea pe care am votat-o astăzi, deoarece vrem să apropiem aceste țări de standardele noastre. Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Marina Caliurand. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Federica, îți mulțumim pentru munca efectuată. Eu aș vrea să mă refer la Georgia. După cum au spus și colegii, Parlamentul georgian a respins amendamente la Constituție uh, pentru, la Constituție pentru a schimba legea electorală. A fost o surpriză pentru că părea că există sprijin în rândul tuturor partidelor pentru această reformă. Uh, a creat tensiuni și a scos oamenii în stradă acest lucru. Fac apel la toate partidele din Georgia să se reunească și să găsească o soluție care să nu pericliteze speranțele democratice ale Georgiei. Astăzi am ascultat-o pe doamna uh, președinte aleasă și nu a menționat parteneriatul estic. A fost dezamăgitor ca președinta delegației cu, pentru Caucazul de Sud, aș dori să-i asigur pe partenerii noștri din Est că uh, Parlamentul European sprijină aspirațiile europene ale acestor uh, națiuni. Mulțumim! Are cuvântul domnul Chiuciuc. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamna Mogherini, profit de această șansă pentru a vă mulțumi pentru participarea activă aici în Parlamentul European și vă urez mult succes pe viitor. Într-adevăr, parteneriatul estic are o importanță strategică în Uniunea Europeană. Transmiterea regulilor europene în vecinătatea uh, estică este foarte importantă, dar trebuie să ne regândim abordarea și să introducem noi priorități. Sem- schimbări semnificative au avut loc în țările uh, parteneriatului estic. În ciuda căilor istorice, Ucraina, Moldova și Georgia au arătat dorința de a se implica tot mai aproape alături de UE. Din nefericire, procesele politice rămân complexe, democrațiile rămân fragile și noi suntem mereu martorii unor proteste și a căderii diverselor guverne. Motivele sunt existența unor conflicte vechi înghe- și înghețate. Trebuie să încercăm să construim niște democrații prospere și stabile și în parteneriatul estic. Mulțumim. Acum, domnul Wojciechowski. Thank you, Mr. Chairman. Dear Federica. Mulțumesc. Dragă Federica, a fost uh, o plăcere să colaborăm la Consiliul de Afaceri Externe și în timpul acestui mandat uh, parlamentar. La 30 de ani de la prăbușirea comunismului, cred că proiectul european de a avea uh, o Uniune liberă, democratică, deci acest proiect încă nu este implementat pe deplin. Există o listă lungă de țări care așteaptă să ni se alăture. Și după câțiva ani de parteneriat estic ar trebui să reevaluăm această inițiativă. E nevoie de mai multe inițiative în cadrul acestei strategii. Țările nu e suficient să facem ca aceste țări să pară doar niște țări candidate. Asta nu e nu suficient. Trebuie să facem mai multe. Trebuie să avem de asemenea o abordare diferențiată. Uh, care să ducă la extindere, da, extindere. N-ar trebui să ne termen de acest uh, termen, deoarece politica externă s-a bazat pe acest principiu al extinderii. Uh, dacă aceste țări au o perspectivă chiar uh, distantă de aderare, vor simți motivația necesară pentru a face reforme. Deci noi, spre deosebire de Macron, vrem să păstrăm Europa deschisă și să acceptăm noi state membre. Mulțumesc!

először is üdvözlöm önöket five millió európai állampolgár Mulțumesc. În primul rând, vă salut pe dumneavoastră, reprezentanții a 500 de milioane de cetățeni europeni. Continuăm cu dezbaterea. Are cuvântul domnul Mixer. Um, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, Cred că parteneriatul estic trebuie continuat nu numai în interesul partenerilor din Est, ci și în interesul Uniunii Europene. Prosperitatea crescând în statele din Est ne oferă o vecinătate mai previzibilă și limitează posibilitățile adversarilor noștri de a-și exercita influența malignă. Uh, în, ce, în Georgia respingerea amendamentelor la legea electorală care ar fi creat un sistem uh, în totalitate proporțional este regretabilă. Nu putem și nu trebuie să le uh, prescriem partenerilor noștri ce sistem electoral să aibă, dar uh, ne așteptăm de la ei să-și respecte propriile angajamente. În majoritatea actorilor politici din Georgia sprijineau această reformă, precum și poporul. Uh, iar aceste aspirații legitime nu trebuie să cadă victima um, controverselor politice interne. Liderii viitor vor trebui să găsească o soluție la această criză și vor trebui să se asigure ca, să asigure atât pe cetățeni cât și pe partenerii uh, europeni că este asigurată integritatea uh, procesului electoral. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Croșei din partea Renew. <clears throat> Mulțumesc, domnilor și domnilor. Vecinătatea estică e de importanță strategică pentru UE, regiunea se confruntă cu provocări majore. După un val de democratizare, majoritatea țărilor acum se confruntă cu creșterea influenței oligarhilor în dezinteresul popoarelor și pare că se îndepărtează tot mai mult de valorile europene. Sigur că asta nu se întâmplă într-un vid geopolitic și fără participarea actorilor externi. Rusia, în mod deschis și agresiv, influențează sistemele politice a majorității acestor țări din regiune. Turcia, de asemenea, devine tot mai activă în uh, a-și uh, um, impune interesele geopolitice. China, la rândul său, uh, acționează mai tăcut, uh, dar cu înțelepciune și lucrează însă pe termen lung, astfel fiind încă și mai mult în detrimentul UE. Iată de ce vecinătatea este că trebuie să capete susținerea noastră permanentă pentru democrație. Acum urmează uh, domnul Krasnodevski doamnă președintă comisar... președinte. Doamnă comisar, bineînțeles că parteneriatul estic a fost încă una de succes, mai ales dacă e să comparăm cu rezultatele obținute în cadrul Uniunii pentru Mediterană. Putem spune chiar că a fost un succes enorm, însă totuși nu ar trebui uh, să ignorăm problemele care există în unele din aceste țări. Din păcate, s-au uh, făcut pași înapoi în unele țări. Georgia, Georgia care părea să fie pe calea cea bună, iată, în ultimele luni uh, au existat probleme. Acțiuni din ce în ce mai dure, întreprinse de autorități, uh, numirea premierului George Kahari, care Uh, fusese cetățean al Federației Ruse în urmă cu puțin timp și așa mai departe. Ceea ce privește Armenia, acolo putem spune că s-au îmbunătățit standardele democratice în urma programului nostru. Însă Totuși, trebuie să ne revizuim strategia, deoarece succesul depinde de credibilitatea și de consecvența politicii externe UE și de modul în care ne aplicăm și noi standardele la noi acasă. Vă mulțumesc, domnule Krasnodebski. Domnul Socol are un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Chiar ați cerut sau doar v-ați jucat așa? Ați arătat. V-ați ridicat într-adevăr cartonașul albastru sau doar va juca cu el? Da? Deci aveți o întrebare? Deci, domnule uh, Krasnodevski, aștept, acceptați o întrebare din partea domnului Socol? Domnule Krasnodevski? Would you accept a blue card from... Da? Acceptați o, un cartonaș albastru din partea domnului Socol? Bun, domnule Socol, aveți cuvântul. Un minut. Stimate coleg, spuneați că, din păcate, în unele țări s-au făcut pași înapoi. Dar credeți că Uniunea Europeană a făcut suficient pentru a ajuta aceaste, aceste țări? A dat dovadă de o consecvență suficientă în sprijinul acordat? Și credeți că Uniunea Europeană a avut o politică unificată care să fie în stare să sprijine aceste state? Acum, domnule Cranudeschi, aveți un minut pentru răspuns. Mulțumesc.